Care colleghe, cari colleghi, signora commissaria, possiamo riprendere. Dragi colegi, dragi colegi, iată că putem să ne continuăm activitatea. Comisia este reprezentată acum de altcineva și vom vorbi despre raportul domnului Höckmark, politica în domeniul spectrului de frecvențe radio. Domnul raportor. Dear colleagues, um... Dragi colegi, acest raport este despre a transforma Europa într-un actor care să ocupe locul întâi. Este foarte bine că purtăm această discuție în această seară. 1950, când Schumann a propus uh, să se înființeze această uniune, a fost vorba despre cărbune și oțel. Astăzi vorbim despre tehnologia informațiilor și știință despre cunoștințe, lucruri care sunt foarte importante, cruciale pentru Europa. Și sunt foarte bucuros să afirm că cu această propunere pe care o prezentăm astăzi aici, reflectăm o cooperare foarte bună cu raportorii din umbră care au susținut acest raport, domnul Trautmann, domnul Rodman, domnul Lambert. Și sunt foarte bucuros că se întâmplă așa, pentru că uh, Astăzi discutăm o propunere care poate face Europa să preia locul de lider în ceea ce privește telefonia mobilă, tehnologia informațiilor mobilă și internetul mobil. Iar pentru mine, discuția referitoare la diferite propuneri pe care le avem în acest raport se referă la o alegere dacă europenii vor ca Europa să fie pe locul întâi sau pe locul trei. Iar pentru mine această alegere este una simplă. Câteodată când vorbim despre cea mai mare, cele mai mari economii ale lumii, vorbim despre Statele Unite și despre China. Iar cu toții uităm că Uniunea Europeană este de fapt cea mai mare economie. Însă, noi nu avem cele mai mari piețe. Iar acum depinde numai de noi, în prezent, să discutăm dacă dorim să facem aceste schimbări care să ducă cu adevărat la o schimbare radicală. Pentru că dacă putem să arătăm în fiecare domeniu că putem prelua poziția de lider în ceea ce privește telecomul, uh, dezvoltarea benzii largi, Iată, eu doresc ca Europa să beneficieze de cea mai mare capacitate și de cea mai mare viteză în ceea ce privește banda largă. Pentru că trebuie ca toate aceste servicii noi să se dezvolte. Acest lucru este crucial pentru economia modernă și pentru concurență. Iar eu doresc ca Europa să fie gazda următoarei generații ale tuturor acestor uh, Google, Yahoo-uri și alte companii uh, care sunt o dovadă a competitivității, dar și a inovației. Și da, putem ocupa acest loc, acest loc fruntaș, dar este de asemenea posibil ca și alte economii, precum cea americană, cea chineză sau cea indiană, să preia rolul de lider. Deci este o alegere pe care să o facem noi. Iar în acest raport am afirmat că trebuie să respectăm data 2013 în ceea ce privește banda largă de 800 de MHz. De asemenea, am propus să sporim ambițiile noastre și să spunem că Uniunea Europeană ar trebui să elibereze 1200 de MHz și făcând acest lucru um, de la 1,3 GHz la 2,5 MHz uh, să reușim acest lucru și să uh, vorbim și despre o bandă largă de 700 de MHz. Pentru că dacă nu facem acest lucru, vom rata o oportunitate unică. Și noi trebuie să vorbim și despre o utilizare fără licență în ceea ce privește internetul mobil. Iată, deci, care este propunerea noastră. Iar eu aș dori să beneficiez de un sprijin puternic din partea acestui Parlament, pentru că numai astfel putem discuta cu statele membre. Și apoi putem să le facem această propunere, să îi întrebăm, doriți să fiți numărul 1 sau sunteți mulțumiți și cu locul al treilea? Cred că această alegere este una simplă și abia aștept să discutăm pe această temă și să votăm miercuri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ockmark! Dau acum cuvântul doamnei comisar, doamnei Crăs. Domnule președinte, distinși uh, eurodeputați, acesta este un uh, semnal de trezire, cred. Și cred că acesta este limbajul de care are nevoie Europa. Yes. Aș dori să vă mulțumesc uh, și aș dori să-i mulțumesc în special domnului raportor, domnul Höckmark, pentru demersurile sale în ceea ce privește primul program de politică privind spectrul de frecvență radio. Este un program uh, tehnologic uh, și um, cred că trebuie să ne gândim uh, care este poziția pe care ar trebui să o aibă Europa, să fie într-o extremă sau alta sau la mijloc. Dar cred că trebuie să ne gândim cu toții că Europa poate să fie numărul unu. Acest program este esențial pentru Europa digitală și pentru economia și societatea europeană în ansamblul său. Din acest raport uh, reiese clar că Parlamentul împărtășește punctele de vedere ale Comisiei cu privire la importanța unei uh, politici coerente, coordonate privind spectrul de radio pentru a atinge țintele privind banda largă. Acest lucru este important pentru a asigura o poziție competitivă pentru Europa și pentru a ajuta Europa să-și maximizeze impactul economic și social, permițând uh, furnizarea de servicii inovatoare cetățenilor. Aș vrea să adaug și uh, termenul de impact cultural, pentru că și acesta este foarte important. Când vorbim despre internet, uh, acesta este unul dintre principalele instrumente prin care le oferim mai multe oportunități uh, membrilor comunității europene și prin intermediul internetului cetățenii pot uh, obține foarte multe informații cu privire la impactul cultural. Domnule președinte, s-a menționat pe bună dreptate că acesta este un uh, moment foarte important. Cred că în trecut uh, spuneam că Europa are nevoie de un lucru sau altul dar acestea erau doar vorbe pe hârtie. Acum însă trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Nu poți să fii numărul unu, pentru că aceasta este o poziție de lider, dacă nu faci alegerile pe care trebuie să le faci. Acum vorbim despre aspectele culturale, domnule președinte. Acestea sunt uh, foarte importante și aș vrea să vorbesc despre ele în primul rând. Știu că aceasta a fost o preocupare semnificativă a membrilor Parlamentului European. De altfel, văd că există foarte multe asemănări în ceea ce privește utilizarea spectrului pentru distribuirea de conținut, mai ales când vorbim despre uh, conținut uh, audio-video sau uh, bandă largă wireless. Cred că acestea se pot dezvolta cu succes în paralel. Și, uh, doamnă președinte, nu cred că trebuie să uităm că accesul la internet în bandă largă oferă o valoare socială și culturală foarte importantă. În plus, instrumentele wireless sunt foarte importante în zonele în care în momentul de față nu există un astfel de acces. Propunerea nu doar propune uh, Uh, și nu doar protejează aceste aspecte existente, ci și pe cele viitoare și valorile culturale, pentru că se produc, se produce un conținut uh, foarte important și o ofertă culturală foarte importantă. Sigur că există și obstacole, precum uh, interferențele pe cablul TV și toate acestea trebuie soluționate fără îndoială. Știm cu toții că emisiile nu cunosc granițe, iar politicile europene au nevoie de sprijin în negocierile internaționale și statele membre ar putea să aibă nevoie de ajutor pentru a negocia cu țările învecinate care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Sigur, acum anticipez uh, puțin dezbaterea și trebuie să vă spun că sunt în legătură cu unii miniștri din unele state membre care se confruntă cu aceste probleme legate de vecinătate. Revenind acum la conținutul raportului, Comisia poate să susțină unele modificări. Dar uh, credem că abordarea Parlamentului este una potrivită și putem să ne o însușim. Comisia salută poziția din raport cu privire la anumite chestiuni. În primul rând, importanța spectrului pentru agenda digitală pentru ca toți cetățenii să aibă acces la internet în bandă largă. Acesta este foarte important. În al doilea rând, trebuie să analizăm posibilitățile pentru un spectru suplimentar pentru a face față creșterii cererii consumatorului de bandă largă. Și uh, poate că ar fi bine să vorbiți uh, și ar trebui să știți că acesta este următorul pas. Apoi, există și un al treilea aspect. Este vorba de eliberarea uh, dividendului sau bandei de dividend digital de 800 de MHz pentru 2013 și până în 2015 vor exista derocări. Deci 2013 este ținta, dar va exista posibilitatea de acordare a unor derog derogări până în 2015 și sigur uh, aceste derogări se vor acorda în uh, situații tehnice speciale și vor exista și alte derogări care țin de coordonarea cu țările terțe și vă vorbeam și mai devreme despre acest aspect. În al patrulea rând, este vorba și de alte politici ale Uniunii Europene care depășesc cadrul comunicațiilor electronice. Mă refer la mediu, transport, cercetare și necesitatea disponibilizării spectrului. Și în al cincilea rând este vorba despre un inventar eficient al utilizării spectrului, iar acesta este un instrument care face parte dintr-o politică ce privește în, spre, în, în perspectivă. Apoi trebuie să promovăm politicile Uniunii Europene la nivel internațional și să susținem statele membre în negocierile lor cu țările nemembre ale Uniunii Europene. Există și alte chestiuni importante în, pe care raportul le susține și prin care întărește propunerea Comisiei și cred că acest lucru este încurajator. În ceea ce privește anumite amendamente, Comisia trebuie să fie un pic mai nuanțată. Este vorba de restructurarea prezentării principiilor, dar aceasta nu ar trebui să reducă vizibilitatea principiului utilizării eficiente a spectrului, pentru că acest principiu trebuie să se aplice în toate sectoarele în cea mai mare măsură posibilă. Apoi există o altă chestiune de nuanță. Este vorba de asigurarea unui spectru suficient pentru serviciile audio audiovizuale, însă nu cred că trebuie să se evidențieze moduri de livrare specifice. Și există și o altă nuanță prin care diferă punctul de vedere al Comisiei și raportul. Este vorba de rezervarea unui spectru pentru noi veniți. Aceasta ar putea fi adecvată în anumite cazuri, însă trebuie să uh, evităm procedurile inutile și aici ne apropiem pozițiile. Există o altă chestiune de nuanță, este vorba de compensarea costurilor de migrație ale statelor membre. Este o chestiune importantă, iar aceasta trebuie să se conformeze cu regulile privind ajutoarele de stat. Sigur, acest lucru nu diferă în punctele noastre de vedere, dar trebuia menționat. Comisia are ușoare dificultăți în a accepta două propuneri. În primul rând, în ceea ce privește spectrul care este deja armonizat din punct de vedere tehnic, ar trebui să existe o obligație de a autoriza utilizarea până în 2012, iar această obligație nu ar trebui să fie înlocuită cu o obligație mai relaxată referitoare la uh, punerea dispoziției a acestui spectru. Pentru aceasta trebuie să trecem la o procedură de autorizare uh, eficientă. Deci trebuie să mergem înainte și nu înapoi. Există o altă chestiune în care punctele noastre de vedere sunt diferite și pe care avem dificultăți uh, să o acceptăm. Este vorba de accesul uh, prin satelit. Comisia dorește să asigure disponibilitatea acestuia. Deci, în ceea ce privește autorizarea și în ceea ce privește asigurarea disponibilității, trebuie să găsim o soluție. Și sunt sigură că vom putea să găsim această soluție. Acum aș dori să mai fac câteva observații în încheiere. Și Parlamentul și Comisia recunosc faptul că o adoptare timpurie a propunerii este de dorit, având în vedere importanța implementării acestui program. Și cred că ar trebui să spunem că cu cât vom face acest lucru mai curând, cu atât mai bine. Comisia va face tot ce este în putință pentru a sprijini acest proces și am încredere, doamnă președinte, că Parlamentul se va angaja într-un dialog încă de la început cu Consiliul pentru a ajunge la o concluzie rapidă de succes. Timpul uh, trece, timpul nu este de partea noastră și la urma urmei, dacă vrem să găsim o soluție și dacă vrem să susținem uh, acest deziderat de a fi numărul 1 pe care l-a exprimat domnul Höckmark, trebuie să acționăm cât mai rapid în această direcție. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă comisar. Acum are cuvântul doamna Camenvert din partea Comisiei pentru Cultură. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi inițiativele politice pentru o sporire a acestor conexiuni internet sunt de salutat, însă frecvențele reprezintă o resursă uh, redusă și mai presus de toate o resursă publică. De aceea trebuie să spunem că frecvențele vin în întâmpinarea și doresc să îndeplinească multe uh, sarcini care țin de domeniul public. De aceea noi am pus un accent deosebit asupra faptului că prevederile pachetului Telecom ar trebui să corespundă unor criterii și de natură culturală. Atât uh, radio-televiziunea publică cât și cea mm, și aceste frecvențe uh, reprezintă un garant al multipluralismului din Europa. De aceea trebuie să ne asigurăm că acestea își vor îndeplini și pe viitor sarcinile. Comisia de Cultură a propis ca uh, banda largă de 700 de MHz să nu fie eliberată din acest moment, cel puțin uh, în acest moment. Însă nu s-a ținut cont de acest sfat Comisia pentru Cultură și-ar fi dorit însă să se preia o altă poziție. Înainte de alocarea de frecvențe, noi dorim să existe niște reguli clare în ceea ce privește măsurile de compensare, astfel încât toți cei care folosesc microfon cu cablu sau alte tipe de asemenea de microfon să nu trebuiască să uh, vină cu bani în plus, deci să suplimenteze să li se suplimenteze astfel costurile. Sper că vor fi, uh, se va ține cont de toate aceste reguli. Vă mulțumesc! Stopoli. Mulțumesc! Are acum cuvântul, au acum cuvântul uh, reprezentanții grupurilor parlamentare din partea PPE, doamna del Castillo Vera, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei comisar pentru intervenția dumneai. Aș vrea în primul rând să îl felicit pe colegul nostru, pe domnul Hockmark, raportorul la acest raport, deoarece munca dumnealui e excelentă și pe lângă asta raportul prezintă o importantă viziune în ceea ce privește viitorul. Aș vrea însă să felicit toți raportorii din umbră, așa cum a făcut-o și raportorul principal. Rezultatul muncii noastre a fost sprijinul unanim pe care l-a avut acest raport la Comisia ITRE. E un raport care, un, care are un obiectiv clar și anume să îmbunătățească capacitatea competitivă a economiei europene într-o lume globalizată. Acesta este obiectivul fundamental uh, și pe marginea acestuia a fost redactat acest raport atât de reușit. Nu voi intra în toate detaliile, însă mă voi referi la câteva aspecte fundamentale, după părerea mea. În primul rând, acest uh, raport propune ca banda largă, fără fir, prin uh, alocarea bandei de 800 de MHz, deci propune ca asta să devină o realitate. Însă se merge mult mai departe, se prezintă o viziune pentru viitor. E vorba de banda de frecvență de 700 de MHz, care are o capacitate extraordinară și pentru telefonia mobilă și dezvoltarea acestea. Și de aceea cred că ar trebui să analizăm cu ochi foarte buni acest lucru. Și ne vorba aici de o chestiune lipsită de importanță. Aici uh, telefonia, să nu uităm că telefonia mobilă reprezintă 3% din PIB. Eu mă gândesc aici la creșterea exponențială a videoului ca mijloc de comunicare între persoane și instituții sau întreprinderi momentul de față, video reprezintă 40% din traficul mondial și, asta nu și acesta nu-i decât începutul. În 2014 va reprezenta 91% din traficul final al utilizatorilor. Deci de aceea acest raport este atât de vizionar în ceea ce vește viitorul și de aceea apoi mâine trebuie să-l sprijinim cu toate forțele noastre. Vă mulțumim, doamnă Del Castillo. Acum, în numele grupurilor, grupului socialist, doamna Trautmann, 3 minute. Madame la comisar, chers collègues, nous allons... Doamnă președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, dragi colegi, vom avea o primă lectură în ceea ce privește acest program de politici în domeniul spectrului radio. Îi mulțumesc Comisiei pentru faptul că a sprijinit și transformat această propunere care a apărut în urma dezbaterilor noastre la pachetul telecomunicații. Și îi mulțumesc și domnului raportor și colegilor, raportor din umbră, care uh, la acest uh, raport atât de tehnic au reușit să arate care este miza politică de prim plan. Am avut mai multe dezbateri și, de la, și din acestea mi-am dat seama că atât Parlamentul cât și Comisia au aceeași ambiție. În primul rând, spectrul e o resursă rară fără frontiere. Cu toții suntem de acord în această privință, însă ceea ce privește soluțiile pentru o mai bună gestiune și pentru ambițiile generale, ei bine aici apar anumite divergențe, mai ales cu anumite state membre care, bineînțeles, din punct de vedere istoric, au o anumită responsabilitate suverană chiar dacă toate amendamentele de compromis adoptate la ITRE nu corespund 100% echilibrului pe care mi l-aș fi dorit, sprijin demersul de ansamblu din acest raport, care are ca obiectiv uh, o politică realistă care să facă fața așteptărilor uh, socioculturale. Doamnă comisar, aceasta a fost poziția constantă a Parlamentului, atât la raportul din proprie inițiativă al doamnei Toiachia, uh, dar și la raportul meu privind pachetul Telecom. În ceea ce privește Uh, programul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, grupul nostru dorește să avem mai multă transparență pentru a ști cum este alocat și gestionat spectrul în momentul de față. Să se aducă soluții inovante și originale uh, creșterii cererii. Să nu avem doar o ofertă cantitativă, ci și calitativă. Deci doar dacă insistăm asupra calității vom uh, Uh, face față cererii fără să limităm oferta. Spectrul poate fi o pârghie pentru a reduce diferențele în ceea ce privește digitalizarea. IMM-urile, startup-urile vor avea nevoie de această tehnologie, deci dimensiunea economică e clară. Și ca să închei câteva cuvinte în legătură cu următoarea etapă. E clar că un, era clar că un acord în prima lectură era greu de obținut, însă e absolut necesar să ajungem la un acord până la sfârșitul acestui an. E important pentru serviciile publice, pentru consumatori, pentru dezvoltarea internetului, indiferent de infrastructuri și e esențial de asemenea pentru a organiza relansarea economică a Uniunii Europene prin intermediul acestei resurse. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Trautmann. Acum, în numele grupului ALDE, domnul Rohde. Două minute și jumătate. Thank you. Mulțumesc. Transmisii de date la o viteză mai mare și uh, mai eficiente uh, reprezintă un uh, scop al Agendei 2020. Este un uh, obiectiv politic ambițios pe care îl sprijin întru totul. Dar haideți să fim corecți. Nu va fi un obiectiv ușor de atins. Cu toate acestea, cred că uh, odată cu poziția din prima de lectură a Parlamentului vom face un pas mare pe direcția atingerii acestui obiectiv. Banda largă pentru toată lumea nu are legătură numai cu a ne asigura că toată lumea are un cont pe Facebook, ci este vorba despre a asigura rolul Europei ca uh, lider de piață în acest sector. Iar dacă vom reuși să conectăm 5 milioane de, uh, 500 de mii de cetățeni, atunci uh, acestea vor reuși să beneficieze de toate uh, avantajele unei lumi digitalizate. Însă trebuie să ne schimbăm profilul pentru a reuși să ajungem acolo. Avem nevoie de o o piață a telecomunicațiilor care să funcționeze foarte bine la nivel european. Pentru aceasta am introdus reguli în ceea ce privește concurența. Statele membre nu ar trebui să aibă voie să aloce Uh, spectrul de frecvență radio către anumiți actori specifici, dacă acest lucru ar duce la o distorsionare a concurenței pe piață. În al doilea rând, avem nevoie de o alocare mai clară a spectrului de frecvență radio, o alocare să, care să reflecte mai clar nevoile diversificate de spectru din prezent. De aceea încercăm să coordonăm acest program de politică. Noi dorim să eliberăm bandă largă suplimentară, astfel încât până în 2015 uh, să ne atingem obiectivul de 1200 de MHz. Aș vrea ca în final să mulțumesc tuturor celor implicați, raportorului comisiei și raportorilor din umbră pentru colaborarea excelentă. Fără aceasta, acest uh, nivel de ambiție nu ar fi fost posibil. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul uh, domnul Chichester din partea ECR pentru două minute. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. În primul rând, dați-mi voie să îl felicit pe domnul Höckmark, uh, raportorul, pentru că a lucrat cu îndemânare la acest raport și pentru că a ajuns la un consens cu raportorii din umbră și îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut. Eu susțin în mare parte dorința dumnealui de a legifera astfel încât Europa să facă față provocărilor tehnologice în acest sector și să mențină o poziție de lider la nivel mondial. Uh, este vorba de tehnologie de ultimă generație, care este extrem de importantă. Ideea este să stabilim un echilibru potrivit între diferitele interesele implicate. Este vorba de uh, operatorii de radiodifuziune, operatorii de telecomunicații și utilizatorii oficiali, uh, printre care armata și uh, serviciile de protecție civilă. Și aș vrea să transmit un uh, mic avertisment și anume că trebuie să respectăm subsidiaritatea și competențele naționale în acest domeniu, în cadrul acestui proces. Legiferarea în acest domeniu de politică este deosebit de dificilă pentru că tehnologiile uh, implicate se schimbă și avansează atât de rapid și atât de mult, încât întotdeauna ne jucăm de avați ascunselea, în loc să legiferăm înainte ca aceste progrese să se producă. Totuși, cred că trebuie să acționăm astfel încât să facem loc uh, noilor tehnologii și exploatării și utilizării spectrului și sper că această propunere și sper că acest raport vor face exact acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Cicester, Domnul Lambert, timp de două minute din partea verzilor. Mersi, madame. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să continui reacționând la serie din afirmațiile făcute aici. Doamna Catherine Trautmann spunea ceva. Da, e drept, spectrul radio e un bun rar, însă e un bun comun. Și nimeni nu are proprietatea exclusivă a acestui bun. Deci, după părerea noastră, niciun actor, indiferent uh, care ar fi acesta, nu poate avea un drept dobândit uh, dinainte asupra spectrului. Și cred că în raport se stabilește asta. Dar fiindcă e un bun atât public cât și rar, Trebuie să înțelegem, pe de-o parte, modul în care este folosit în prezent, deci această idee de a analiza uh, complet modul de folosire a spectrului de către toți actorii, așa cum spunea și Giles, de să vedem ce fac serviciile de protecție civilă, armata, cum folosesc spectrul, să vedem care este utilizarea reală a acestui bun public, deoarece credem că utilizarea e departe de a fi optimă. De asemenea, trebuie să avem un proces transparent de alocare acestui bun, însă suficient de dinamic pentru a nu crea din nou această regulă, această idee a drepturilor dobândite. În ceea ce privește alocarea spectrului, nu orice utilizare e comercială, deci nu creează beneficii. Mă gândesc la dimensiunea culturală aici, și, bineînțeles, la utilizarea pentru serviciile publice, nu doar cele de protecție civilă sau cele ale armatei. Deci dacă aplicăm o logică a pieței în mod exclusiv, riscăm să dăm prioritate sau niște drepturi exagerate anumitor actori de pe piață despre care știm că prin dimensiunea lor duc la denaturarea uh, pieței, iar actorii de dimensiuni mai mici nu roșesc să concureze cu ei. Aș vrea să vă atrag atenția asupra utilizării exponențiale a spectrului radioelectric, care are implicații în ce sănătatea. Nu e mm, obiectivul acestui raport, însă trebuie să fim cu ochii în patru, deoarece cetățenii sunt uh, îngrijorați de asta. Acum încep intervențiile în numele individual, doamna Verheven. Stimată doamna președinte, doamna Cruz, în ceea ce privește frecvențele radio, vorbim despre o resursă limitată și foarte importantă, care trebuie să fie tratată cu foarte mare atenție. De aceea, în ceea ce privește politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, trebuie uh, să fim foarte atenți din punct de vedere economic, social și cultural, pentru că toate aceste uh, domenii trebuie să fie tratate cu mare eficiență. Trebuie să utilizăm posibilitățile tehnice în uh, întreaga capacitate a lor și trebuie să ne gândim că baza um, acestui program trebuie să fie pachetul Telecom pe care l-am adoptat anul trecut. acest program trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor din domeniul cultural, social și economic. Și toate aceste aspecte trebuie luate în considerare la nivelul Uniunii Europene. De aceea vreau să atrag atenția că implementarea dividendelor digitale uh, a avut loc într-o măsură diferită în statele europene. Vorbim de aceea banda largă sub 800 de MHz ar trebui să fie eliberată abia după ce uh, avem experiență în ceea ce privește banda largă de 800 de MHz. Nu s-a răspuns încă la foarte multe întrebări. Vorbim aici despre problematica interferenței și de asemenea despre aspecte culturale, dotarea tehnică, microfoanele uh, pentru uh, difuzare și așa mai departe. Toate acestea nu și-au găsit încă uh, o soluție. Trebuie să ținem cont de diversele interese care trebuie să se găsească un echilibru. Sigur că este foarte importantă barda la, banda largă mobilă și aceasta vine în interesul tuturor cetățenilor europeni, însă dezvoltarea trebuie să aibă loc atât în domeniul public cât și în cel privat, pentru că um, aceste frecvențe radio trebuie tratate ca niște instrumente importante pentru toată lumea. Poziționarea Europei în domeniul tehnologiei informației digitale și a um, diversității culturale este foarte importantă. Mulțumesc, doamna Riera Madurel, două minute președinte, comisar, e clar că astăzi ar trebui să ne bucurăm de faptul că avem această dezbatere. Mult prea des am auzit că gestionarea și clarificarea spectrului e o chestiune tehnică care ține strict de competența statelor membre. Astăzi, datorită hotărârii Parlamentului eh, la negocierile pachetului Telecom, conduse excelent de colega noastră Trautmann, avem această discuție privind spectrul, o discuție care are loc acolo unde trebuia să aibă loc, la nivel politic și european. Vorbim de dimensiunea transfrontalieră a acestei resurse și de aceea intervenția noastră uh, în calitate de legiuitori atât de importantă. Acest proces nu ar trebui să fie o confruntare între diferitele utilizări pe care le putem aloca bandelor de frecvență progresele tehnologice și faptul că putem uh, transmite mai multe date folosind mai puțin spectrul uh, e ceva de care trebuie să ținem cont. Trebuie să planificăm în mod dinamic lucrurile, uh, iar în funcție de progresele tehnologice să putem uh, Uh, compatibiliza mai bine diferiți utilizatorii pentru un mai bun randament socioeconomic. Nu vrem să avem perdanți sau câștigători, ci niște operatori care să se angajeze să îmbunătățească continuu utilizarea spectrului, pentru că acesta să fie orientat în primul rând către dezvoltarea uh, socială Vă mulțumesc, ați uh, depășit uh, timpul, deci de aceea vă rog să aveți grijă. Ceilalți colegi au de suferit din cauza dumneavoastră. Acum, domnul o două minute. Păi... Doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, țin în primul rând să-l felicit pe colegul meu, Hockmart, pentru raportul excelent și pentru spiritul de deschidere de care a dat dovadă. Raportul um, reia principalele orientări ale Comisiei, în primul rând, ideea ca până în 2013 banda de 800 de MHz să fie uh, eliberată, să avem de asemenea uh, radiodifuziune analogică extinsă. Se s-ar pune la dispoziție o cantitate importantă de frecvențe. Și din punct de vedere digital, aceste frecvențe sunt uh, prețioase în ceea ce privește penetrarea în gospodării. Aș vrea totuși să subliniez două aspecte care, după părerea mea, sunt importante, doamnă comisar și dragă Gunnar. În primul rând, cred că trebuie să inventoriem uh, lucrurile așa cum se propune la articolul 8. Să avem un inventar precis făcut de experți pentru a identifica noile benzi, pentru a vedea ce benzi de frecvență pot fi armonizate. E un obiectiv pe care trebuie să-l avem în ceea ce privește banda largă fără fir, deci să facem acest inventar fără idei preconcepute, uh, folosindu-ne de expertiză. Și un ultim punct, utilizarea benzilor de frecvență folosite acum în scopuri militare. E clar, Comisia nu are nicio competență pentru a studia posibilitățile de a împărți spectrul cu utilizatorii militari, deci mă opun amendamentului care modifică articolul 7, alineatul 3, unde e vorba de politicile de radiofrecvență specifice Uniunii Europene, unde frecvențele civile sunt folosite în scopuri militare. Vă mulțumesc foarte mult! Acum, doamna Țicu, Țică, un minut și jumătate. Madam Commissioner,

Acum doamna Nibler. Din partea... A, nu este în sală, deci doamna Toia, un minut și jumătate. Grazie. Eu cred că un punto che abbiamo condiviso tutti... Mulțumesc. Cred că putem fi cu toții de acord că prin această, acest program de armonizare a frecvențelor putem să obținem două lucruri și ar trebui să ținem mereu în minte acest lucru. Putem să dezvoltăm uh, un potențial major și să beneficiem uh, din punct de vedere economic în urma acestor servicii dezvoltate în urma serviciilor din domeniul audiovizualului și de asemenea putem să ajutăm uh, sectoarele care sunt uh, legate de telecomunicații. Și în același timp putem să uh, ne gândim la potențialul social și cultural care va fi și el exploatat și sprijinit. Cred că aceasta este șansa noastră, o șansă uh, prin care să arătăm că putem să facem alegeri clare, bazându-ne pe principii. Și vorbesc aici de pluralitatea mediatică și de gestionarea acestor frecven frecvențe la nivel european, un lucru care este foarte important. Trebuie să evităm uh, aglomerarea uh, și acestor frecvențe și de asemenea monopolul și oligopolul. Um, acest lucru se întâmplă în anumite țări și situația se înrăutățește. De asemenea, echilibrul între liberalizare și operatorii care lucrează pe piață este foarte important. Pe piață trebuie să existe aceste servicii care să uh, funcționeze într-un mod liber, iar operatorii care investesc în mod uh, sustenabil și în mod semnificativ trebuie să o facă și în mod transparent. Trebuie să oferim niște frecvențe care să fie eficiente. nu trebuie să beneficiem doar din punct de vedere social de aceste frecvențe, ele trebuie să fie la dispoziția noastră și trebuie să, se, uh, să ne asigurăm că sunt utilizate într-un mod eficient. Din păcate nu pot să vorbesc despre finanțare, însă toți colegii din grupul meu au menționat deja acest punct. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă Toia, domnul Van Nistelrooy, două minute. Frau Cruz, eh, vire... Mulțumesc doamnă președinte, doamnă Crăs. Astăzi sărbătorim Europa, sărbătorim Ziua Europei. Europa dorește măsuri concrete pentru cetățeni, măsuri care să aducă prosperitate și bunăstare la nivel european. Această propunere a domnului Höckmark răspunde perfect așteptărilor cetățenilor. Este o propunere concretă și apropie cetățeanul de instituțiile care îl reprezintă. Acum vrem să eliberăm frecvențele pentru a face loc uh, tehnologiei wireless. O bună concertare la nivel european este așadar esențială. 2013 pentru 800 MHz, 2015 pentru 1200, acestea sunt termenele potrivite dacă vrem ca Europa să rămână unul dintre principalii protagoniști ai lumii. Aceste servicii au o valoare economică importantă de 200 de milioane de euro. 3 sau 4% din creșterea economică depinde de acordarea de frecvențe și această cifră nu, nu face decât să crească. Gândiți-vă la normele uh, privind uh, GSM-ul pe care le-am adoptat în 90. A fost uh, un impuls dat la momentul potrivit, la locul potrivit. Și este clar că 80 de miliarde de euro vor fi generate prin această propunere. Doar în țara mea, în Olanda, pe care am onoarea să o reprezint uh, aici, uh, a pregătit uh, și a eliberat frecvențe pentru 4G. Este vorba de emitătorii de radiodifuziune pentru servicii de urgență, și pentru problemele de interferențe între diferiții utilizatori. Este vorba și despre microfoanele locale. Pentru acestea va trebui să găsim soluții. Dar cred că cu acest raport excelent avem o viziune viitoare și sper că vom găsi un acord cu Comisia. Mult succes! Mulțumesc foarte mult, stimată coleg. Acum, domnul Rubic, timp de două minute. Intervenție liebe microfon. und kollegen! Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând doresc să îmi cer scuze că membrii au părăsit sala, însă în același timp are loc votul la Comisia ITRE și, uh, din păcate, nu ne putem uh, împărți astfel încât să fim în ambele locuri. Cred că colegul nostru, Höckmark, a găsit un compromis bun, însă în ceea ce privește acest subiect trebuie să ținem cont mereu de nivelul de randament pe care ne-l dorim pentru viitor, pe de o parte, uh, pentru rețeaua de primă generație, pe de altă parte vorbim de operatorii de rețele prin cablu și de asemenea foarte importante sunt și celelalte organizații. Însă acest nivel de randament trebuie să fie definit. Atunci când vorbim de date, vorbim despre o cantitate de date, apoi vorbim despre timpul în care se transportă aceste date, de intensitatea cu care sunt transferate, pentru a asigura și coexistența și apoi vorbim despre prioritățile care sunt stabilite prin intermediul software-ului. Avem nevoie de un raport mai detaliat pe viitor pentru ca această rețea de primă generație, sistemul GSM, să câștige în viteză, iar operatorii de um, rețele prin cablu uh, oferă acum până la 100 de megabits, un lucru care este remarcabil, dar care poate fi sporit pe viitor. Avem probleme importante uh, în ceea ce privește prețul mai ales atunci când vorbim de roamingul de date. Există state membre în care un gigabit poate fi cumpărat pentru mai puțin de un euro în prezent. Uh, am uh, verificat cât mă costă pe mine acasă un gigabit, un euro, iar aici mă costă un gigabit 990 de euro, iar dacă merg în alt stat poate costa 1490 de euro. Deci aici există un necesar foarte mare. De aceea, domnule comisar, trebuie să acordăm acestui domeniu o foarte mare atenție, pentru că nu numai nivelul de randament este important de uh, luat în considerare în acest nou context, ci și nivelul de preț, pentru că ar trebui să avem o piață comună europeană care să faciliteze utilizarea serviciilor de date, dar nu numai când te afli în propriul stat. În acest domeniu trebuie să rezolvăm prioritățile noastre importante. Mulțumesc, domnule Rubic. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Cine dorește să ia cuvântul? Ποιος Μόλζερ. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε. Frau Präsidentin, Mulțumesc, doamnă președinte. Europa va avea rolul de lider, va putea să-și uh, consolideze rolul de lider în economia mondială numai dacă reușește să preia rolul de lider și în domeniul serviciilor digitale în, ban, în bandă largă. Printr-o nouă politică privind uh, spectrul de frecvențe, trebuie să asigurăm o bandă largă cu o mare viteză a traficului de date. Avem nevoie de o coordonare la nivel european și Comisia subliniază că în statele membre uh, această uh, politică poate să fie pusă în aplicare foarte bine, însă e nevoie de o coordonare la nivel comunitar. În, totuși, eu cred că ar trebui ca fibra optică să nu fie lăsată în urmă, pentru că în momentul de față Europa este în afara, în urma concurenților principali, SUA și China, și cred că motivul este o foarte mare birocrație în acest domeniu. De aceea, cred că este foarte important ca calendarul pe care l-a propus Comisia să fie neapărat respectat. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai există și alte dorințe de a lua cuvântul în mod spontan? Văd că nu. Atunci, doamna Cross, doamna comisar, primește cuvântul. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în această dezbatere fascinantă, pentru că această dezbatere a fost cu adevărat aprinsă, e un subiect foarte interesant, dar uh, până la urmă ne dăm seama că această dezbatere e ca aerul proaspăt, ca apa cristalină. Catrin Trautman a spus aceste lucruri. E, un bun, e vorba de un public bu, uh, bun public, rar, dar este și un bun foarte important și aș dori acum să îndrept atenția asupra raportorului și a raportorilor din umbră care au reușit să transforme acest proces într-un un proces clar, transparent și am ajuns astfel la un uh, final fericit. Bineînțeles, că întotdeauna într-o democrație, dezbaterea e o dezbatere înfocată, uh, aprinsă, dar până la urmă nu trebuie să uităm că cu toții suntem de acord cu această agendă digitală și cu prioritățile ei. Pentru că dacă nu ne asumăm uh, răspunderea, și dacă nu adoptăm o poziție foarte fermă, atunci uh, putem uita ce a spus înainte doamna Toia, respectiv că la un moment dat trebuie să nu uităm că în 2020 și am uh, stipulat acest lucru în agenda digitală, fiecare cetățean european ar trebui să fie capabil să facă tot ce uh, dorește să facă până la urmă prin intermediul frecvenței, uh, frecvențelor uh, radio. Și am fost uh, și mai ferm. Până în 2013 am spus fiecare cetățean ar trebui să aibă competențe digitale. Doamnă președinte, dacă dorim să atingem acest obiectiv, trebuie să dăm dovadă de consecvență și trebuie să asumăm consecințele care decurg din aceste decizii. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, deputaților care au luat cuvântul, uh, care au vorbit răspicat, care au enumerat uh, prioritățile pentru ca până la finalul procesului să putem să acceptăm toate aceste propuneri printr-o abordare strategică. Mă refer la regulament, la gestiunea politicii de spectre, spectru radio. Și dacă îmi permiteți o opinie personală, am constatat că încă mai persistă există obstacole, sunt conștientă de ele, însă față de miză, toate aceste piedici, uh, ele uh, reprezintă obstacole minore și trebuie tratate în mod pozitiv. Doamnă președinte, respectăm întru totul uh, folosirea fre- frecvenței, frecvențelor radio pentru radiodifuzori. Nu e niciun fel de dubiu în acest sens și vom aborda această chestiune dacă mai persistă ezitări că acum, dacă vorbim despre uh, internetul în bandă largă, cred că toată lumea e conștientă de faptul că uh, mai devreme sau mai târziu uh, deputații preferă să uh, tratăm acest aspect cât mai repede cu putință. Uh, va trebui să abordăm și această chestiune pentru că toată lumea are de câștigat din acest lucru. E vorba de banda de 800 de megahertz E o, un, un primă, o primă etapă a călătoriei noastre, a aventurii noastre. Dar dacă ne uităm la trecut, ne dăm seama că nu vom avea foarte multe șanse, șanse pe viitor, dar dacă ne-am fi gândit în urmă cu 20 de ani care este miza în prezent și dacă în urmă cu 15 ani am fi așteptat, așteptând ca totul să se construiască fără o decizie uh, a noastră a politicienilor, am fi eșuat și nu am fi ajuns la această dezbatere uh, de uh, prioritizare, ci am fi vorbit doar de prima sau de ultima poziție. Politica de frecvențe radio este de competență națională, sunt conștientă de acest lucru și până la urmă statele membre iau decizia finală. Dar cu toții suntem de acord că această politică, că frecvențele radio sunt o resursă foarte importantă și uh, trebuie să fim conștienți de faptul că piața unică digitală ne oferă oportunități, dar și uh, uh, responsabilitate. Și există un domeniu în care ar trebui să gândim transfrontalier, e bine, acest domeniu fiind uh, uh frecvențele radio. Termenele limită și miza. E clar că 2013 nu este un, uh, un termen prea strâns pentru mine, cel puțin. În orice caz, trebuie să fim conștienți că uh, Uh, și țările vecine trebuie să fie implicate. Bineînțeles, trebuie să beneficieze de un tratament special în acest document și dacă se consideră că există circumstanțe uh, neașteptate, atunci nu ar trebui să fim proprii noștri dușmani dar nu ar trebui să fie o scuză. Și cred că ar fi trebuit să uh, sau trebuie să luăm o poziție fermă, însă timpul nu este de partea noastră și uh, în uh, contextul derogărilor, eu cred că ele nu ar trebui să fie prost folosite. Uh, în fine, doamnă președinte, aș trebui să spun că Aștept cu nerăbdare dezbaterea cu membrii Consiliului, aștept cu nerăbdare rezultatele votului dumneavoastră și cu încredere aștept viitorul pentru că unul dintre pilonii pe care îi discutăm astăzi va fi finalizat, sper eu, până la sfârșitul anului și, încă o dată, vă mulțumesc pentru spiritul dumneavoastră și eforturile dumneavoastră uh, fructuoase, nu numai eforturi depuse de raportor, de raportorul din umbră, ci și uh, membrii comisiilor care s-au implicat în acest dosar. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar! Și acum are cuvântul domnul uh, raportor, domnul Höckmark, pentru finalizarea dezbaterii două minute. Thank you, Madam Speaker, and thanks, Mrs. Commissioner. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și doamnei comisar. Cred că trebuie să ne dăm seama de faptul că noi vorbim de acea parte a societății care se dezvoltă foarte, foarte repede. A avut loc o dezvoltare foarte rapidă în trecut și va continua și pe viitor. Și aici Uh, de fapt, despre ce vorbim? Este despre modul în care vrem noi să existe lucrurile în anul 2020. Și, în acest sens, cred că este foarte bine faptul că discutăm despre această bandă largă. Nu spunem nimic mai mult decât faptul că ar trebui să avem această posibilitate de a lua anumite decizii pentru a putea utiliza această, acest spectru într-un anumit fel dacă e nevoie. S-a spus foarte clar aici că aici e vorba de un bun public care este foarte prețios pentru că este rar. De aceea trebuie să fie utilizat în modul cel mai eficace posibil, așa cum s-a subliniat de mai multe ori. Deci mai întâi să vizăm efic- eficacitatea. În același timp, aș dori să subliniez faptul că nu există vreun conflict între o utilizarea la nivel cultural sau la nivel uh, comercial. Uh, pentru că eu sunt convins că putem fi ambițioși și că putem să uh, contopim cele două aspecte și nu să le opunem. Pentru că acesta ar fi rezultatul dacă nu am avea suficiente ambiții. Uh, tocmai asta s-ar întâmpla. Aspectul cultural ar fi lăsat deoparte, ar fi lăsat în urmă. Ori eu cred că acest lucru poate reprezenta noi oportunități pentru uh, Uniunea Europeană, pentru o uh, îmbinare armonioasă a tuturor tehnologiilor. De aceea trebuie să facem acest lucru fără prea multă întârziere, în așa fel încât să creăm noi oportunități. Însă, mai există și o altă etapă și anume să luăm decizii. Trebuie să fim capabili de acest lucru și spun fără niciun fel de ironie uh, faptul că sunt extrem de mulțumit de faptul că nimeni în această seară nu uh, a pus sub semnul întrebării faptul că trebuie să fim pe locul întâi și într-o lume atât de globalizată, de mondializată, de concurențială, cunoașterea, cunoștințele trebuie să se afle pe locul întâi și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Mulțumesc, spune doamna președinte. Iată că ajungem acum la finalul acestei dezbateri. Votul va avea loc miercuri, deci poi mâine